nu are cum să fie prezentat. Eu am luat legătura cu doamna Marta Andreasen de la Comisia pentru Bugete pentru a vedea pe ce se bazează anumite afirmații din acest raport. Uh, deoarece sectorul uh, se află într-o situație complet diferită de cea descrisă de dumnea ei în raport. Și trebuie să vă spun că avem o, o problemă generală, indiferent de uh, tema pe care o vom aborda astăzi. Și de aceea eu am cerut ca astăzi să vină și un reprezentant al Curții de Conturi, domnul Lazaru este aici printre noi, deoarece citind acest raport cu mare atenție. De altfel ne-am și întâlnit cu reprezentanții curții de conturi, de deci, după ce am făcut acestea, am impresia că raportul redactat de Curtea de Conturi, pe de o parte, uh, introduce niște elemente care sunt complet corecte și care au de-a face Uh, cu funcția contabilă exercitată de curte, însă pe de altă parte sunt și alte elemente de evaluare care, după părerea mea, țin mai degrabă de competențele legiuitorilor. Deci trebuie să lămurim lucrurile. Curtea de conturi nu intenționează să intervină în ceea ce privește activitatea legislativă, însă eu m-am concentrat mai ales pe următorul lucru. Acest raport arată că măsurile de dezafectare nu sunt uh, eficiente și există, deși ne așteptăm la rezultate în ceea ce privește reducerea capacității de pescuit. Curtea de conturi ne spune practic că rezultatul acesta nu a fost, uh, nu s-a înregistrat. De asemenea, se arată că nu există o strategie pe viitor pentru a permite și alte intervenții de la bugetul comunitar pentru a dezafecta navele. Știți că în funcție de dialogul uh, permanent pe care l-am menținut cu Curtea de Conturi, acest raport um, e limitat întrucâtva. Deci, în primul rând, se evaluează situația generală și, de altfel, nu îi critic pe cei care au făcut acest raport la Curtea de Conturi. Acesta este mandatul lor. Se face o evaluare globală, generală, în privința tuturor acțiunilor europene și nu se face distinția între zonele de pescuit și modalitățile de pescuit. Deci acest raport nu este omogen în această privință. În unele zone, dezmembrarea vaselor Uh, a reprezentat o reacție eficace care a dus la, la reducerea capacității de pescuit și dacă noi suntem de acord cu acest aviz, a priori asta nu contribuie și Uh, dezbaterii politice, deoarece asta e de competența legiuitorilor. Deci dacă suntem de acord uh, cu acest aviz, ar însemna că noi vrem să se pună capăt acestei politici, însă nu cred că se cuvine să reacționăm astfel. Noi trebuie să facem o evaluare politică, deoarece rezultatul nu este omogen. Trebuie să facă o cartografiere pentru a arăta clar că în unele regiuni aceste măsuri au funcționat, în timp ce în alte părți nu. În al doilea rând, în raport se arată că pe viitor acțiunile Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe transferabilitatea drepturilor. Și asta pe baza unei evaluări de natură politică. Din punct de vedere contabil, această operațiune a fost un eșec, să zicem. Însă eu nu cred că e singura cale posibilă pentru a reduce uh, efortul de pescuit. Transferabilitatea nu poate fi singura soluție. Noi de mai multe ori i-am cerut comisiei să ne dea dovezi care să ne demonstreze că acest sistem ar permite pe viitor reducerea efortului de pescuit, însă nimeni din partea Comisiei nu a reușit să ne demonstreze că lucrurile stau astfel. Iată deci care este poziția mea pe marginea acestui raport și trebuie să vă spun că am uh, colaborat foarte bine cu Curtea de Conturi. De mai multe ori au avut loc reuniuni uh, informale, dar și reuniuni oficiale. Am lucrat împreună și mărturisesc că între timp evaluarea mea critică s-a mai uh, atenuat. Trebuie să vă spun că o problemă clară a fost lipsa unui mandat clar din partea Comisiei. Deci, prin amendamente, eu intenționez să-mi uh, modific abordarea inițială și anume mandatul acordat de comisie curții de conturi pentru a acționa ar fi trebuit să fie mult mai precis, să se știe exact la ce rezultat ne așteptăm când cerem așa ceva. Primele capitole din acest uh, scurt raport, prin urmare, uh, vor avea un text Uh, mai puțin răspicat, în funcție de mandatul transmis curții de conturi. Cred de altfel că există și alte soluții pentru a reduce efortul de pescuit. Activitatea curții, după cum spuneam, s-a concentrat pe o singură posibilitate și anume concesiunile transferabile de pescuit, care vor fi eficace doar cu condiția de a avea și o altă soluție, însă, din păcate, asta nu apare în raport. În raport nu se întrevede o altă soluție. Deci trebuie să spunem că indiferent care va fi avizul nostru, indiferent care vor fi concluziile noastre, deoarece, bineînțeles, colegii vor putea modifica textul, deci, indiferent de natura acestuia, nu trebuie să uh, avem aici uh, un obstacol în fața lucrărilor noastre acum, în momentul în care trebuie să reformăm comu- uh, politica comună de pescuit. Uh, le spun colegilor că avem acum tratatul de la Lisabona care a conferit o funcție clară Parlamentului European. Deci, indiferent de natura acestui aviz și eu sper să pot uh, corecta și raportul de la Comisia de Control Bugetar care spune niște lucruri complet absurde în legătură cu sectorul pescuitului. Deci, indiferent de natura avizului, eu sper ca acest aviz să nu uh, constituie. Deci eu sper că acest aviz să nu pună în niciun caz bețe în roate muncii realizate de colegul CADEC, de exemplu la regulamentul de bază sau la alte rapoarte făcute de colegi. Deci rolul Parlamentului nu are cum să fie pus la îndoială, să nu uităm asta. Avem tratatul de Lisabona. Domnul Lazaru, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, președinte, membri, domnule raportor Milana. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Și de asemenea aș dori să-i mulțumesc domnului Milana pentru că a reușit să-și găsească timp în agenda sa pentru a putea discuta această propunere de proiect de aviz în această comisie. Aș începe prin a spune că misiunea Curții de Conturi este să realizeze audituri referitor la modul în care se execută bugetul și să aducă în atenția autorităților legislative problemele care ar putea exista. În acest caz, noi am efectuat auditul pe, pe marginea măsurilor Uniunii Europene care există pentru a adapta capacitatea flotelor la posibilitățile de pescuit existente. Noi avem un mandat conferit de către tratat. Și astfel nici Comisia și nici o altă autoritate nu poate să modifice acest mandat pe care noi îl avem la Curtea de Conturi. Noi suntem responsabili de misiunea noastră și după efectuarea misiunei acestea am ajuns la concluzia că e vorba de un domeniu în care intervenția noastră poate reprezenta o valoare adăugată pentru factorii interesați, mai ales pentru că uh, politica comună de pescuit urma să intre în discuție. În acest sens, Curtea Europeană de Conturi nu face recomandări de politici. Și asta e valabilă nu doar pentru acest raport special, dar și pentru celelalte rapoarte. Recomandările de politică nu fac parte din mandatul nostru și mai mult decât atât, dacă un audit extern uh, face în concluziile sale anumite recomandări de politică, acest lucru trebuie să fie înscris în uh, în mandatul lor, în așa fel încât dacă recomandările care au fost făcute, odată ce sunt implementate, nu aduc rezultatele scontate, atunci uh, situația trebuie clarificată. În orice caz, aceasta nu este misiunea noastră. Misiunea noastră este să vă furnizăm dumneavoastră, autorității legislative, instrumentele necesare pentru a putea discuta anumite subiecte și pentru a lua deciziile politice care se impun indiferent de subiectul pe care trebuie să-l dezbateți. Iar în acest caz e vorba de politica comună de pescuit și de problema pescuitului durabil. Acestea fiind spuse, aș dori să fac câteva comentarii referitor la recomandările noastre, uh, referitoare la concesiunile de pescuit transferabile. Uh, noi nu suntem pentru transferarea acestor concesiuni de pescuit ca fiind singura soluție la problemă, ci încercăm să atragem atenția asupra faptului că uh, Uh, comisia ar trebui mai întâi să clarifice care, uh, în ce fel aceste drepturi de aceste concesiuni de pescuit transferabile ar putea să rezolve anumite probleme. Și în acest sens, noi am atras atenția asupra acestui subiect tocmai pentru că regulamentul existent conține mesaje contradictorii în ceea ce privește aceste drepturi, aceste concesiuni de pescuit transferabile și mă refer la pagina 38 a raportului în care indicăm că nu există o definiție clară a modului în care vor funcționa aceste drept, concesiuni de pescuit și posibilitatea de a acorda sau de a retrage aceste concesiuni de uh, pescuit. Mai mult decât atât, motivul pentru care am făcut această referire, această trimitere la concesiunile de pescuit transferabile este că într-una din țările pe care le-am vizitat, și anume Danemarca, am văzut că acestea au fost incluse în uh, programul lor operațional, ca fiind o întreagă schemă de concesiuni de pescuit transferabile. Și plecând de la cele spuse de autoritățile din Danemarca, e bine, s-a reușit să se obțină o reducere de 27% între 2007-2009 a flotei de pescuit, fără uh, niciun fel de dezafectare suplimentară a acestor nave, ci doar prin aplicarea acestei scheme. Dar la aliniatul 33 subliniem de asemenea că aceste practici în această țară, în acest stat membru și în alte state membre pe care noi le-am vizitat, sunt strâns legate de specificitățile de pescuit care există acolo, care sunt diferite de situațiile care ar putea exista în alte uh, Uh, bazine de pescuit în alte state membre. Deci, acestea au putut fi aplicate pentru că erau specifice unui anumit sector, o anumită parte a activității de pescuit. Deci, atragem atenția factorilor interesați asupra acestui fapt și avem încredere în comisie că, până la urmă, se va clarifica dacă aceste scheme uh, au un rol de jucat pe viitor sau nu. Și ne vom opri aici. Noi nu suntem cei care spun că această posibilitate este singura soluție posibilă. Acum, în ceea ce privește schema propusă de către comisie în ceea ce privește uh, dezafectarea navelor. Uh, este evident faptul că această schemă nu a fost foarte bine concepută de la bun început și nu a reușit să ducă la rezultatele scontate inițial. Sunt pe deplin de acord cu domnul raportor, cu domnul Milana, asupra faptului că auditul se referă la problemele care există pe ansamblu și nu se concentrează doar pe anumite tipuri de activități de pescuit. Dar, pe de altă parte, dacă există anumite aspecte asupra cărora putem ajunge la Dacă există la un moment dat anumite probleme specifice legate de anumite categorii specifice uh, din domeniul pescuitului, evident putem aduce lămuriri suplimentare. Acum rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Alături de mine uh, este așezat și domnul Confin, care este directorul Departamentului de Audit și deci, atât eu însumi cât și domnul Confrie, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Domnul președinte, mulțumesc domnului Lazaru. Acum vom da cuvântul mai întâi deputaților. Domnul Stevenson. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte mult și mulțumesc domnului Milana și domnului Lazaru pentru prezentările dumnealor. Aproape în urmă cu 10 ani, domnule președinte, atunci când uh, foloseam subvențiile pentru construirea de noi nave de pescuit, majoritatea comisiei uh, de la vremea respectivă a acestei comisii s-a a decis că propunerea de a folosi banii contribuabilii pentru a dezmembra uneori nave noi pe care proprietarii pentru care proprietarii nu mai puteau plăti ratele împrumutului la bancă și e vorba de noi nave care costau milioane de euro și care erau dezmembrate pe banii contribuabililor într-o parte a UE, în timp ce într-o altă parte a UE banii contribuabililor erau folosiți pentru a construi noi nave de pescuit. S-a ajuns la concluzia că nu era deloc uh, sustenabilă această situație. În vremea respectivă, În timpul președinției de atunci s-a decis să se înceteze subvenționarea construcției de noi nave și subvențiile urmau să fie folosite doar pentru anumite aspecte de modernizare, pentru a îmbunătăți siguranța și igiena. Și aceasta este, de altfel, recomandarea Comisiei în cadrul FEAM și în cadrul uh, reformei PCP. Știu că domnul Cadac dorește să introducă noi subvenții pentru modernizarea flotei, lucruri lucru pe care eu uh, cred că într-adevăr ar fi un uh, bun pas, dar uh, în urmă cu câteva săptămâni am fost în Irlanda și pescarii dintr-un port mai mic unde flota are cam 30 de ani, mi-au spus, uite, dacă nu ne vei permite să primim subvenții pentru construcția de noi, de noi nave în cadrul FEAMP, să ne permiteți cel puțin să primim concesiuni de pescuit pentru minim 10 ani, pentru a avea măcar o bucată de hârtie pe care să o putem flutura în fața băncii, pentru că aceasta să ne ofere un împrumut de 1,5 până la 2 milioane de euro de care avem nevoie pentru a construi o nouă navă de pescuit. Și au dreptate. Și aceasta este de altfel propunerea Comisiei în uh, pachetul de reforme FEAM. Dacă le vom permite pescarilor să investească în construcția de noi nave, avem nevoie Avem nevoie de o capacitate totală de pescuit, de asemenea trebuie să introducem aceste măsuri cu un caracter voluntar care să rămână la latitudinea statelor membre. Am discutat despre toate acestea uh, la un moment dat, însă nu putem alerga după doi iepuri. Trebuie fie să parcurgem o cale cu care eu nu sunt de acord, să subvenționăm construcția de noi nave, lucru care eu uh, nu cred că va rezolva problema supracapacității sau trebuie să mergem pe cealaltă cale și să recurgem la limitările, constrângerile necesare. Vă mulțumim, domnule Davis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, raportul Curții de Conturi care se concentrează pe uh, punctele vulnerabile ale acestui proiect și sublinează că felul în care a operat flota a, putut, a, a făcut de fapt să crească capacitatea în loc să o reducă. Salut nota explicativă și raportul Comitetului Bugetar. Cred că totuși această notă e oarecum polemică, aș spune eu, dar sunt de acord cu concluziile uh, acestei note, care vin să sprijină raportul, concluziile raportului Curții de Conturi. Sunt de acord cu domnul Milana, într-adevăr, acest program a funcționat în diverse moduri, în anumite, în diverse situații, dar aș avea două întrebări uh, adresate experților, dar poate și domnului lui Milana. În primul rând, uh, supracapacitatea. Am purtat o discuție ieri uh, o discuție în care s-a sugerat că nu există supracapacitatea, că nu există. Aș dori să vă întreb de unde provine definiția dumneavoastră. Poate premisa de la care porniți nu e corectă. Poate că nu există supracapacitate în cadrul flotei europene. În această situație, raportul uh, are în mod evident uh, abordarea greșită. Al doilea lucru se referă la argumentele domnului Milana. Acesta solicită punerea la dispoziția fondurilor în uh, două feluri. În primul rând, pentru a sprijini echipajul care suferă pentru că navele respective, navele lor sunt dezmembrate și ca tare nu mai pot lucra. Da, într-adevăr, înțeleg Um, situația echipajului. Armatorii de multe ori uh, sunt într-o situație bună, câștigă foarte bine și sunt mulțumiți. Însă echipajul e cel care suferă. Însă nu înțeleg de ce fondurile europene ar trebui să plătească pentru toate acestea. La ora actuală există foarte multe um, magazine care se închid în Regatul Unit, deoarece uh, e o consecință firească acestei situații, pe de altă parte foarte mult uh, comerț se mută pe internet. Însă nu văd că guvernul vine să compenseze toate acele persoane disponibilizate. Da, înțeleg că în cadrul reformei PCP ar fi bine să aruncăm cu fonduri încoace și încolo, dar nu înțeleg de ce neapărat ar fi nevoie să folosim fonduri europene în acest scop. Mi se pare că e doar uh, o parte firească a afacerilor. Mă întreb dacă Curtea de Conturi ar considera această abordare justificată, compensarea pentru schimbările industriale. Dar mă opresc aici, vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Lovin, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Milana, pentru raportul dumneavoastră. Salut de asemenea raportul Curții de Conturi care a subliniat efectele nocive pe care Fondul European de Pescuit l-a avut în uh, ultima perioadă. Cred că lucrurile sunt cât se poate de clare. Capturile, începând din 2002, de la ultima reformă PCP, au scăzut cu un milion, iar uh, locurile de muncă au, crescut de la 4, au scăzut de la 421.000 de mii la, la 351 de mii. Practic, uh, uh, aruncăm fonduri unor tot mai puține persoane care aleargă după tot mai puțin pești. Iar definiția supracapacității mi se pare că e un refren mult prea folosit în cadrul acestei comisii Înțeleg că e greu să definim ce anume înseamnă supracapacitate, dar putem vedea că pescarii nu mai reușesc să trăiască de pe urma capturilor și atunci e evident că ne confruntăm cu supracapacitate. Știm că sectorul pescuitului nu aduce un aport real la PIB și știm că profitul uh, sectorului pescuitului e mult mai redus decât costul pe care îl presupune din banii contribuabililor. Și acesta nu este un rezultat încurajator, este evident. Un lucru interesant în raportul Curții de Conturi uh, o reprezintă plafoanele de capacitate și aș dori să întreb uh, reprezentanții Curții uh, referitor la acest lucru. Proprietarii sunt îngrijorați de faptul că aceste plafoane, ca măsură de a diminua capacitatea flotei, a devenit nesemnificativă, deoarece capacitatea flotei este mai mare decât dimensiunea flotei la ora actuală, ca atare nu are niciun efect um, de limitare, de diminuare. Întrebarea mea către Curtea de, audit, de Conturi este următoarea. Ați propus uh, concesiunile de pescuit ca măsură de diminuare a capacității, însă o auditare reală a capacității de pescuit în fiecare stat membru și diminuarea capacității flotei prin reducerea plafonului capacității, de ce Curția de con- Curtea de Conturi nu a venit cu o recomandare mai strictă în acest sens, pentru că altfel s-a pasat responsabilitatea către statele membre în ceea ce privește diminuarea capacității flotei. Și sunt de acord, într-adevăr, ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre dacă doresc să introducă aceste uh, concesiuni transferabile. Uh, nu ar trebui să aibă un caracter obligatoriu, dar ar trebui să existe o limită fixată din uh, partea Uniunii în ceea ce privește plafonul capacității. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Gallagher. Domnule președinte, vă mulțumesc, uh, mulțumesc domnului Milana și domnului de la Curtea de Conturi pentru observațiile dumnealor. În primul rând, sunt de acord cu recomandările făcute de curte că registrul flotelor trebuie actualizat corect. Și aceasta este premisa de la care trebuie să pornim. Dacă nu avem informații referitoare la acest registru și la fiecare stat membru, atunci cum putem gestiona problema supracapacității? E primul lucru pe care trebuie să-l facem. Îmi aduc aminte foarte bine în urmă cu câțiva ani, atunci când uh, exista obligativitatea acestor registre, anumite țări erau ceva mai uh, șirete și existau anumite cote care nu erau în armonie. Se pare că anumite țări se descurcau mai bine în aparență. Acest lucru se întâmpla în urmă cu câțiva ani și, într-adevăr, era greșit, dar nu s-a făcut un audit din partea comisiei. Iată de ce nu ne-am fi aflat în situația, dacă lucrurile s-ar fi făcut cum trebuiau astăzi, nu ne-am aflat în situația în care suntem. Nimeni nu înțelege ce înseamnă supracapacitatea. Dați-mi uh, voie să vă explic la ce anume se referă acest concept. Dacă luăm vasele pelagice, atunci presupunem că aceste nave pescuiesc 365 de zile pe an. Dacă pescui, pescuiești macro, heringă, orice stoc haleutic dorești, ai o capacitate limitată. Și acest vas pelagic care pescuiește șase luni pe an, în teorie, au capacitate de 150%. Dar oricum, pentru restul de șase luni pe ani, acești pești nu sunt disponibili. Da, într-adevăr, pe hârtie suntem acolo, dar uh, avem nevoie de aceste vase pelagice pentru a prinde peștii atunci când pot heringul, macroul și alte tipuri de paște nu sunt uh, disponibili 365 de zile pe an. Trebuie să fim atenți așadar cum folosim acest argument. Aș dori de asemenea să atrag atenția domnului Milană că una din recomandările dumnealui uh, consideră că aceste concesiuni transferabile de pescuit reprezintă singura soluție posibilă la problema supracapacității. Nu e singura soluție. Ar putea să facă parte din soluție, însă cu siguranță nu sunt singura soluție. Am cer scuze, era vorba de curtea de conturi, spune vă scuze, scuzele mele. Um, îmi retrag cuvintele, spune vorbitorul. La ultima parte a audierii, cred că Totul a fost foarte pragmatic, foarte realist, dar uh, având în vedere că acest lucru vine din partea curții de conturi și spun că e singura soluție posibilă, aș fi de stil de, destul de sceptic. Înseamnă că raportul nu s-a bazat pe date concrete și dacă pornim de, pe, de la această premisă, înseamnă că pornim de la o premisă care nu înțelege complet situația. Marta Anderson uh, ne dă sfaturi referitor la afacerea, la afacerea europene, știind foarte bine care este situația și care este atitudinea lor, aș uh, fi destul de sceptic aici. Trebuie însă să recunosc că registrul de flote ar trebui să fie actualizat. Împărtășesc părerea domnului Stevenson și cred că mulți, a multor altora, siguranța reprezintă un aspect foarte important. Multe vase au 25-30 de ani sau există vase chiar mai vechi de atât și dacă nu își respectă normele de siguranță, noi avem obligația de a le face să respecte aceste norme. Și acest lucru nu are o influență asupra capacității. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Să ne închipuim că există un vas cu o punte deschisă. Uh, aceasta trebuie să fie făcută mai sigură. Bineînțeles, atitudinea Europei este că orice altfel, astfel de modificare în, în vederea siguranței crește capacitatea navei, dar e absurd. Noi facem acest lucru doar pentru a face nava mai sigură, nu, nu crește capacitatea, capacitatea de captură sau de stocare. Trebuie să venim mai cu o definiție a supracapacității și această supracapacitate poate um, varia de la țară la țară și de la zonă de exploatare la zonă de exploatare. După cum putem observa, nu se pescuiește 365 um, de zile pe an. Poate că vom putea primi câteva lămuriri referitor la aceste aspecte. Senor Ferreira. Domnul Ferreira. Uh, há, uh, apesar de tudo, há ainda quem olhe para as pescas. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, avem încă colegi sau persoane care consideră că pescuitul e altceva decât doar o simplă activitate comercială. Și în fond, putem avea aici și o, o, o a doua discuție. Ne putem pune întrebarea de ce ne dorim să avem o nouă politică comună de pescuit. Uh, trebuie să vedem care sunt obiectivele pe care ni le dorim uh, să le atingem prin această nouă politică comună de pescuit. Spre exemplu, interesul public, aprovizionarea cu alimente uh, în uh, Europa, revitalizarea țesutului economic în regiunile de coastă și așa mai departe. Iar pentru a atinge astfel de obiective, politica noastră trebuie să dispună de instrumentele necesare, printre altele și din punct de vedere financiar. Evident, piața are un, loc, un rol de jucat Însă sunt de părere că deocamdată ne lipsesc instrumentele necesare pentru a putea atinge toate aceste obiective și ne lipsesc instrumentele financiare. De ce? Pentru că pescuitul, repet încă o dată, nu este o activitate, doar o activitate comercială ca oricare alta. Acum, în ceea ce privește caracteristicile flote, iată, aici avem o problemă și Comisia recunoaște acest lucru. Trebuie să mergem mai departe decât uh, situația pur și simplu actuală în materie de flote. Nu ne putem permite să păstrăm niște definiții generale, superficiale, în ceea ce privește capacitatea de pescuit. Nu. Trebuie să știm exact în care tip de flote există supracapacități, pentru ce fel de nave, pentru ce fel de zone, pentru ce fel de resurse uh, Uh, există această supracapacitate. Și Comisia recunoaște că e, nu este în măsură să ne dea un răspuns în momentul de față și speră să ne, poată dea, să ne poată da un răspuns pe viitor. Deci există o muncă întreagă care trebuie realizată din acest punct de vedere. Uh, insist, repet încă o dată, nu ne putem permite să prezentăm anumite modificări, să, uh, să încercăm să modificăm o realitate pe care nu o cunoaștem foarte bine. Ar trebui mai întâi să, să, să cunoaștem pe deplin această realitate și abia ulterior să o modificăm. Eu cred că domnul Milana, în avizul său, face propuneri interesante, importante. S-a evocat lipsa de compensații financiare pentru pescarii care își pierd locul de muncă din cauza dezafectării navelor. Nu știu dacă există pro Uh, sisteme de protecție socială în Regatul Unit pentru cei care își pierd locul de muncă. S-ar pare că nu, e păcat. Ar trebui să existe un, do- un, o, un astfel de sistem și nu numai în domeniul pescuitului, ci și în alte domenii, în alte sectoare de activitate. Și dacă avem o politică comună de pescuit, atunci trebuie ca uh, să prevedem în costurile acestei politici, să prevedem și aceste aspecte. Nu ne putem permite să avem o politică comună de pescuit care să reprezinte doar limite și restricții pentru statele membre care nu mai pot dezvolta politica lor la nivel național, politica de pescuit la nivel național. Dacă există o politică comună de pescuit, atunci ar trebui ca în mod practic, concret și pragmatic, toate, toate aceste prevederi să fie cifrate, să fie introduse în costurile pe care le-ar implica o astfel de politică și să avem astfel de compensații financiare pentru cei care nu mai au un loc de muncă pentru că vasa, navul, nava lor sau vasul lor a fost uh, dezafectat. Și în acest sens, domnul Milana face observații interesante. Ar putea poate să, merg, să mergem și mai departe, să facem o distinție între capacitatea de pescuit și efortul de pescuit faptul că există o reducere a capacității de pescuit nu înseamnă neapărat că în mod simultan vom avea și o reducere a efortului de pescuit. De altfel, cei care sunt partizanii acestui sistem uită acest lucru de multe ori și vedem că De multe ori, ca urmare a punerii în aplicare a acestor concesiuni transferabile de pescuit, există modificări uh, uh, ne putem pune întrebarea dacă există modificări reale în ceea ce privește uh, efortul de pescuit. Nu, unii operatori sunt pur și simplu distruși și nu mai pescuiesc, iar ceilalți uh, continuă să pescuiască și chiar pescuiesc și mai mult, pentru că preiau acele cote abandonate. Deci, per ansamblu, efortul de pescuit în sine nu este redus. Deci sunt de acord cu cele spuse până în prezent, uh, sunt de acord cu observațiile făcute de Curtea de Conturi în ceea ce privește acest sistem de Uh, de concesiuni transferabile de pescuit. Um, afirmațiile pot fi demonstrate cu anumite date empirice, cu observarea modului în care sistemul a fost pus în aplicare și cu analiza anumitor chestiuni care încă nu și-au găsit un răspuns până în prezent. Deci vedem clar că deocamdată nu avem absolut nimic care să prezinte o garanție, ca și cum acest sistem ar fi o soluție miraculoasă pentru această problemă sau pentru alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm, ci din potrivă e un sistem care nu a făcut decât să ducă la probleme suplimentare. Mulțumesc, domnule Ferreira, aș dori să știu dacă cineva de la Comisie dorește să intervină. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte ne vom limita în intervenția noastră, repetând ceea ce am spus și în alte ocazii. Comisia salută concluziile raportului Curții de Conturi. Am dorit să spunem că în ciuda acestui acord general, avem anumite aspecte asupra care nu suntem de acord, și anume supracapacitatea. Supracapacitatea este măsurată zi de zi de către statele membre și poate că, într-adevăr, da, calitatea rapoartelor redactate de statele membre nu e atât de bună pe cât ar putea să fie. Ea se îmbunătățește pe parcurs. Însă acest lucru face parte din explicația noastră și anume de ce, deocamdată, în momentul de față, nu suntem în măsură să avem un răspuns clar în ceea ce privește supracapacitatea de pescuit în funcție de flote. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Lazaru. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc și tuturor membrilor Parlamentului European pentru întrebările adresate. Am notat toate aceste întrebări. If I will try to answer all of them. Și eu o să încerc să răspund la toate aceste întrebări. Și dacă eventual la un moment dat o să mai fie nevoie de lămuriri suplimentare, vă rog nu ezitați, sunt gata să clarific Uh, lucrurile dacă nu reușesc să o fac de prima dată. Voi începe prin a vă da un răspuns la comentariile făcute de domnul Ferreira și domnul Gallagher. Curtea Europeană de, de Conturi nu spune că singura soluție ar putea fi adoptarea acestor concesiuni de pescuit transferabile. Nu. Aș dori să subliniez faptul că Curtea de, co- de uh, Conturi și în auditul său nu face astfel de comentarii. Nu ne revine nouă această sacină să facem recomandări de politică. Uh, e adevărat că e un subiect cu care ne-am confruntat în momentul în care am realizat auditul și am încercat să transmitem mai departe acest aspect, să atragem atenția autorităților legislative asupra acestui punct cerem noi ca din partea Comisiei să se clarifice dacă aceste scheme pe viitor au într-adevăr un, un rol de jucat, însă noi nu, nu afirmăm acest lucru. Acum, în ceea ce privește observațiile și întrebările adresate de domnul Davis referitor la supracapacitate, dacă există sau nu există această supracapacitate. Răspunsul este că nu e foarte clar care este nivelul sau care este, aș spune eu, mărimea acestei supracapacități. Dacă vă uitați la aliniatul 17.3 al raportului, având în vedere situațiile diferite de la stat membru la altul, nu putem avea o, o privire per ansamblu în ceea ce privește dezechilibrele care ar putea exista între posibilitățile de pescuit și flotele existente. Și atunci ar fi uh, de dorit ca prin politica comună de pescuit să se evalueze performanța politicilor deja existente în domeniu. Cu acestea fiind spuse, aș dori să vă atrag atenția de asemenea și asupra unui alt aspect inclus de asemenea în raport, și anume că ultima dată când supracapacitatea a fost uh, evaluată e pe undeva în 1995. Și s-a ajuns atunci la, la un procent de 40%, o evaluare de 40%. În același timp, aș dori să fac și o trimitere la alte cifre, cifre care se referă la uh, capturile care au, uh, de, de, de, de pește. Uh, și vedem că aceste cifre trec de la uh, aproape 7 milioane la, în 1999 până pe la 5 milioane și vedem că aveam în 95 100 de mii de nave și avem 80 de mii în 2009. Deci o reducere a existat. Și atunci, fie statele membre vin cu informații suficiente pentru a stabili nivelul uh, supracapacității, fie nu avem aceste date și atunci nu putem stabili supracapacitatea. Acum, dacă mi-aduc eu bine aminte care era cea de-a doua întrebare adresată de domnul Davis, referitor la compensațiile pentru schimbările industriale. V-aș ruga frumos să îmi mai puneți o dată întrebarea aceasta, să o mai precizați. Dacă îmi dați voie, domnule președinte, întrebarea e următoarea. Da sau nu ar trebui ca noi, în fondul uh, pentru afaceri maritime și pescuit, ar trebui să compensăm acele nave uh, acei pescari care își pierd activitatea, își pierd o sursă de venituri pentru că navele au fost dezmembrate, au fost dezafectate. E adevărat că politica comună de pescuit e o politică europeană, comună, și deci avem o răspundere uh, vis-a-vis uh, -vis de modul în care se desfășoară această politică pe teren. Dar proprietarii navelor sunt cei care vor primi anumite compensații. Poate nu primesc altceva, dar în orice caz măcar obțin banii de pe sub, de, suma de pe, de, pe, de, pe, de pe nave din dezmembrarea, din de, dezafectarea acestora. Însă cei care lucrează pe aceste nave își pierd locul de muncă și atunci ei ce primesc? Ar trebui să primească anumite compensații. Dar întrebarea este dacă facem acest lucru, oare n-ar trebui să facem și pentru alte domenii industriale în care se poate, uh, poate apărea o situație similară? Și întrebarea mea este următoarea. E oare corect să utilizăm fonduri europene în astfel de scopuri? Deci vă adresez această, noastră, această întrebare dumneavoastră în calitate de auditor. Domnul Lazaru. Da, mulțumesc, domnule Davis. Răspunsul meu este că din păcate nu vă pot răspunde la întrebare. Asta e o chestiune de politică. Și nu curtea de uh, conturi poate da o astfel de, uh, de recomandare sau un astfel de răspuns. În ceea ce privește banii contribuabililor care ar trebui să fie utilizați de către comisie în anumite scopuri, spre exemplu pentru modernizarea sau pentru Uite, pe, da, pentru modernizarea navelor. E bine, eh, se poate și acest lucru. Noi nu avem mandatul de a critica aceste politici, însă ne putem pune întrebarea care este eficiența unor astfel de politici. Spre exemplu, noi am afirmat că dacă se utilizează din partea Comisiei eh, fonduri publice pentru aceste scheme, atunci ar trebui ca acestea să fie mai țintite, mai bine uh, centrate. Uh, pentru că altfel am ajunge într-o situație în care banii europeni au fost utilizați de către Comisie pentru dezafectarea anumitor vase sau anumitor nave care ar fi putut totuși să continue să activeze și se ar putea eventual face investiții la bord. Uh, dar dacă acestea duc la consecințe negative ulterior, nici, nici această utilizare a fondurilor publice nu este una corectă. Și navele, în principiu, au o misiune, să prindă pește, dar în acest context noi ar trebui să, să, să reexaminăm lucrurile și să vedem dacă dacă nu cumva am, nu am putea evita sporirea capacității de pescuit a navelor. Pues para finalizar, señor Milana. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și în final dau cuvântul domnului raportor, domnul Milana. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Eu am impresia că această, această discuție ne-a permis să clarificăm anumite, anumite uh, aspecte care au fost uh, uh, destul de contradictorii. Curtea de conturi ne spune Acest raport, uh, cu măsurile care le propune pentru a restructura capacitatea și a reduce astfel capacitatea de pescuit, sunt folosite și pot fi folosite ca alte instrumente de pescuit. Cu alte cuvinte, faptul că aceste cote, trans, concesiuni transferabile pot fi uh, o măsură pentru a reduce capacitatea flotei, uh, sunt uh, așadar un element adevărat. Uh, confirmat de altfel și de comisie. Al doilea lucru, am luat notă de faptul că și Curtea de Conturi spune că nu e posibil să se definească supracapacitatea. Cu alte cuvinte, nu există instrumente științifice care, pot să, care să poată fi folosite în acest sens poate într-adevăr să se lase impresia că există supracapacitate, dar acest lucru poate fi observat uh, pe teren în funcție de tipurile de pescuit. Am vorbit și ieri de uh, plafoanele uh, Uh, și de limitele văzute de Curtea de Conturi referitor la articolul 73, adică la lipsa de date. Acest lucru ar trebui să ne facă să uh, regândim abordarea propusă ieri de CADEC de a trece, de a crește cota de finanțare 75%. Eu personal sunt în favoarea acestei abordări, argument adus de colegul Ferreira și în alte situații, dar mi se pare foarte important să facem o trimitere. Două observații referitor la Uh, discuția um, anterioară. Posibilitatea că resti una parte de eficacia în ceea ce privește posibilitatea de a menține o anumită eficiență, eficacitate în ceea ce privește dezafectarea, pentru a putea pune în aplicare politici coerente pe baza principiilor uh, durabilității pescuitului. E vorba, de fapt, de acea idee de a nu mai avea o dezafectare generală, globală. E un element pe care îl regăsim în raport, ci ar trebui să existe o, un program mult mai țintit, mai bine centrat în ceea ce privește dezafectarea. Nu vreau să spun că dezafectarea în sine este ceva negativ. Nu, ci că în momentul în care există un program țintit care ne permite să măsurăm efectele, atunci, într-adevăr, acestea au sens, au un sens, pot fi realizate. Și evident că în raport am putea eventual pe fond să introducem această idee și am putea eventual chiar să uh, ajungem la această concluzie. Într-adevăr, nu există niciun adevăr absolut, nicio soluție absolută, însă am putea să țintim anumite zone, am putea să țintim anumite specii pentru a putea pune în practică această dezafectare. Am putea să vedem care sunt statele membre care ar putea să realizeze acest lucru și asta prin intermediul anumitor planuri uh, uh, sociale. Și în acest sens, politica noastră ar putea să fie una foarte uh, sănătoasă și domnul Lazaru are dreptate. Nu ne putem permite din partea Curții de Conturi. Nu putem să răspundem la întrebările adresate de domnul Davis, pentru că sunt, e vorba de întrebări uh, eminamente politice. Și atunci îmi pot pune întrebarea în Parlament, care sunt efectele punctuale, concrete ale deciziilor pe care le luăm noi? Nu mă refer la piața în sine, sunt de, adevărat, de acord cu domnul uh, Davis, dacă piața e cea care declanșează încetarea unei activități economice. Dacă uh, în acest caz atunci ar trebui ca uh, statul respectiv să amortizeze anumite pierderi. Nu, aici e vorba de politicile noastre, e vorba de o politică europeană care se aplică tuturor și în acest caz cred eu că ar trebui să avem oarecare, așa aș spune eu, intervenție de tip uh, liberal. Putem analiza ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, vedem ce s-a întâmplat cu armatorii, vedem ce s-a întâmplat cu dezafectarea. Putem avea o reacție eficientă, putem beneficia de anumite ajutoare în cazul în care există o lipsă de rentabilitate și, într-adevăr, existau anumiți pescari care lucrau pe anumite nave și care au avut de suferit, au, au, au avut de îndurat consecințe sociale în momentul în care au părăsit o anumită navă, dar care au reușit să-și regăsească un loc de muncă, poate pe alte nave. Deci, Poate că uh, imaginea nu este chiar atât de sumbră pe cât o descrieți dumneavoastră. Eu aici vorbesc de o alegere, o alegere pe care o putem face și nu mă refer la o planificare pe ansamblu, o politică generală în ceea ce vrește, știu eu, un alt domeniu de activitate, cum ar fi construcții, uh, uh construcția automobilă și dacă se închide o fabrică, atunci ce facem? Nu. Aici e vorba de uh, o, o, o, o situație destul de diferită. Dacă se spune unui proprietar de nave, da, uite, primești suma respectivă dacă dezafectezi nava ta. Dar ce am uitat să spunem este că nu doar armatorul sau proprietarul navei se ocupă de pescuit, ci pe vasul lui lucrează și alte persoane, și anume pescarii. De aceea cred eu că în acest sens ar trebui să fim realiști și aici ideologia nu are nimic de a face. Trebuie să fim deschiși la minte și nu să încercăm să promovăm bunăstarea pescarilor pentru plăcerea de a promova bunăstarea pescarilor. Nu, e vorba de alegeri pe care trebuie să le operăm și pe care uh, le vom face. Am ajuns aproape la concluzie și mă adresez acum domnului președinte. Data limită pentru înaintarea amendamentelor a fost fixată pentru mâine, nu? Cred că ar fi mai bine eventual să amânăm acest termen pentru marți uh, sau miercuri. Uh, nu știu dacă e fezabil acest lucru din punct de vedere tehnic, pentru că încă nu am avut ocazia să discutăm despre anumite aspecte și despre raportul COCOBU. Dacă nu mă înșel, marți ar fi bine. Marți am un, o întâlnire cu raportorul și atunci, în principiu, ar trebui să uh, uh, am un termen suplimentar. Da, știam eu că aveți noastră o întrebare și pentru mine. Da, în principiu, spune domnul președinte, n-ar trebui să fie probleme și uh, termenul era fixat astăzi, uh, uh miercuri la ora 12. Era fixat astăzi, dar propun să-l extindem până miercuri la ora 12, dacă sunteți de acord. Bien, me dicen que no es posible... Da, mi se spune că nu e posibil să amânăm mai mult decât data de 4 iunie și asta din motive de traducere. 4 iunie e într-o... No, ah, parece că puede haber problemas para la traducción. Da, se pare că avem probleme pentru a putea obține traducerea, așa că vă propun să menținem data de 4 iunie. De acord? 4 iunie. Este termenul final pentru înaintarea amendamentelor. Foarte bine. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Și pasăm la punctul numărul... Trecem la punctul numărul 9. Mulțumim, domnului Lazaru. Deci, continuăm cu punctul 9, pescuitul artizanal și la scară mică și reforma PCP. În ianuarie am avut un prim schimb de opiuni, în februarie n-am avut mult timp, în martie din nou am avut prezentarea documentului, în aprilie s-a prezentat uh, proiectul uh, de către domnul Ferreira, pe 7 mai s-a încheiat termenul pentru amendamente. 214 amendamente au fost înaintate la acest proiect de raport, iar uh, Comisia Regii și FEM au prezentat și ele avizele, iar acum avem vreo 40 de minute la dispoziție pentru a vedea care va fi uh, baza noastră de negocieri, vom vedea ce text de compromis vom avea și acum îi dau cuvântul domnului Ferreira. Uh, obrigat, prezident. Uh, cum s-ar progresa. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să le mulțumesc colegilor pentru toate amendamentele pe care le-au uh, redactat. Sunt foarte multe amendamente și numărul mare de amendamente, prin urmare, oglindește interesul pe care l-au colegii față de acest raport. A fost deci o încercare să avem acest raport din proprie inițiativă. Acum voi face câteva scurte comentarii în legătură cu anumite blocuri de amendamente. În primul rând, aș vrea să vă spun că obiectivul pe care îl au anumite amendamente e următorul și anume un mai bun pescuit la nivel artizanal. Și vorbim de acte activități și de alte segmente din flotă care trebuie incluse în acest concept general de pescuit la scară mică. Deci aceste amendamente îmbunătățesc raportul, îl completează și de aceea cred că ar trebui să votăm pentru toate aceste amendamente. Aș avea totuși câteva observații. În cele 214 amendamente sunt repetate anumite concepte, cum ar fi importanța pescuitului artizanal, a pescuitului local, pe coastă, zonele de litoral. Eu am prezentat anumite amendamente uh, privind partea introductivă. Acest raport se referă la pescuitul la scară mică și eu cred că ar trebui să spunem ce anume e inclus aici. Pescuit local, artizanal, un fel de pescuit uh, în zonele de coastă. Deci ar trebui să evităm toate aceste concepte uh, uh, nesfârșite, de să nu vorbim, să nu avem nu știu câți termene, să știm exact despre ce vorbim. Eu cred că ar trebui să lămurim acest lucru în primul rând. Aceasta ar trebui să fie abordarea pe care să o avem și să nu folosim termeni atât de diferiți uh, Uh, pe parcursul uh, raportului. După părerea mea, avem propunerile comisiei și, du- și eu am impresia că acestea nu țin cont de problemele și caracteristicile pescuitului la scară mică. Eu spun asta clar în raport, există anumiți colegi care sunt de acord cu părerea mea, însă au fost înaintate și amendamente care se opun acestei. Deci noi am uh, elaborat acest raport din proprie inițiativă tocmai pentru că ne, propunea, ne opuneam propunerilor pe care le face Comisia. Deoarece am considerat de la bun început că nu se ține cont suficient de pescuitul la scară mică. Noi am vrut, practic, să dăm un avertisment. Acum, amendamentele la considerente. Acestea cred că sunt uh, bune, deoarece uh, detaliază oarecum textul raportului. Și sper ca și aceste amendamente să fie acceptate de colegi. Referitor acum la modelele de gestiune care se bazează pe concesiunile transferabile. În amendamente se arată că acest sistem prezintă anumite riscuri. Va trebui după aceea să vedem dacă putem atenua sau reduce aceste riscuri. Nu trebuie să să ne lăsăm uh, păcăliți aici. Există clar niște riscuri. După aceea trebuie să vedem cum putem uh, reduce nivelul de risc, cum putem uh, înlătura uh, pericolul. Acum, modelele care se adaptează la acest tip de pescuit. Aici există propuneri diferite, există și propuneri care sunt contradictorii între ele și va trebui să alegem o anumită formulare, o anumită soluție. La reuniunile cu raportorii din umbră va trebui să discutăm despre toate acestea pentru a vedea dacă putem ajunge la un amendament de compromis. Referitor acum la amendamentele care privesc definirea pescuitului la scară mică. Există amendamente contradictorii. Unii colegi spun că statele membre ar trebui să se ocupe de asta. Asta o spun mai mulți colegi folosind o formulare diferită. Deci se spune că statele membre ar trebui să hotărască ce anume se include în acest pescuit la scară mică. Deci, practic, se cere o descentralizare uh, destul de mare. Alți colegi, în amendamentele lor, se referă la riscurile existente. Unii spun că există zone care au niște caracteristici uh, proprii și că dacă e să ținem cont de fiecare caracteristică ar putea să fie cam riscant. De asemenea, avem amendamente Uh, diferite și indiferent dacă vom lăsa acest lucru la atitudinea statelor membre sau nu, deci vreau să vă spun că există și propuneri pentru ca abordarea să se concentreze mai mult pe operațiuni, să fie mai operativă. Să vedem ce înseamnă atunci când vei delega anumite părți din uh, viitorul uh, FEAMP. Unii Cred că ar trebui să fie detaliate toate criteriile. Unii vorbesc de măsuri concrete, Unii vorbesc de lungimea uh, embarcațiunilor, de exemplu, sau alții vorbesc de durata uh, campaniei de pescuit, de câte ore, 24-36 de ore, deci, de lungime, după cum spuneam, e vorba. Va trebui să discutăm cu colegii pentru a lămuri toate aceste chestiuni, deoarece, în general, propunerile care sunt făcute îmbunătățesc actualele criterii prezentate de comisie. Deci țin să subliniez asta aici din nou. Sau măcar se atenuează caracterul negativ al propunerii comisiei, în care textul uneori e cam simplist. Asta, asta e altă mâncare de pește, să zicem așa. Va trebui să discutăm între colegi. Și acum, gestionarea in situ se insiste, se insistă foarte mult asupra faptului că gestiunea trebuie să se facă în apropierea locului unde se desfășoară activitatea respectivă. Eu cred că e ceva ce trebuie să se mențină în raport. Și astfel, toate acele amendamente care insistă și mm, sublinează caracteristicile diferite acestui uh, tip de pescuit în statele membre, eu cred că sunt niște amendamente binevenite și cred că își pot găsi locul în uh, raportul final, tocmai pentru a arăta mai clar că noi ne dorim o gestiune mai puțin centralizată și mai apropiată de locul unde are loc activitatea. Acum, referitor la concesiunile transferabile de pescuit, nici aici nu apare nimic nou, însă E clar că există poziții divergente și în această privință și e, ră, e greu să tranșezi, e greu să ajungi la o soluție. Deci ce facem? Impunem un regim obligatoriu de concesiuni transferabile pentru toată lumea sau nu? Unii cred că asta ar fi situația, soluția cea mai bună. Eu unul personal nu cred că ar trebui să impunem acest uh, regim tuturor. Și există amendamente care sunt de acord cu poziția mea, însă din nefericire mi-am dat seama că există colegi care au înaintat amendamente în care acest regim de concesiuni transferabile este apărat practic cu îndârjire. Aș vrea acum să vă spun următorul lucru și practic să vă avertizez. Eu împărtășesc viziunea care se întrevede din anumite amendamente. Sunt uh, elemente pe care le-am spus uh, aici în legătură cu pescuitul la scară mică și sunt chestiuni care s-ar putea extinde și la alte sectoare ale pescuitului. Însă, uh, Vă rog frumos, de data aceasta trebuie să ne limităm doar la pescuitul la scară mică. Haideți să nu uh, ne referim la alte segmente din sectorul pescuitului. Deci vă spun asta deoarece am văzut că există mm, amendamente care fac trimitere la alte segmente. Există și alte amendamente în care autorii cred colaborarea dintre statele membre și Comisie pentru a identifica uh, flota care prezintă un, uh, o supracapacitate. Sunt de acord cu colegii care au prezentat aceste amendamente, cred că e o idee bună care ar trebui să fie inclusă în raport. Și asta poate că implică eliminarea sau ștergerea altor idei. De exemplu, amendamentul 126 al doamnei Fraga. În acest amendament se vorbește despre reducerea ajutoarelor, o reducere generală a capacității flotei determinată exclusiv de criteriile de piață. Eu cred că nu sunt două lucruri uh, contradictorii. O altă problemă. Ajutorarea pescuitului artizanal. Eu subliniez în text că acest program de ajutorare nu este un nou instrument uh, financiar uh, din cadrul politicii comune de pescuit. Deci spun că nu se dorește înlocuirea a ceea ce va face viitorul Fond European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Nu. Aici e vorba de un program care să structureze diferitele măsuri și instrumente existente. Deci FEAMP e unul dintre aceste instrumente și ideea este să se creeze un fond special pentru pescuitul artizanal pentru a ușura activitatea acestui uh, segment și pentru a profita pe deplin de instrumentele uh, de care dispunem în cadrul FEAMP. Deci, de aceea eu cred că ar trebui menționute aceste instrumente. Să nu uităm că vorbim despre un nou instrument care va lua locul altor instrumente anterioare reformei. Acum, acțiuni care pot fi finanțate din uh, FEAMP. Sunt propuse aici foarte multe mm, acțiuni. Avem aici chestiunea renovării și renoirii flotei. Unii cer să fie eliminată finanțarea pentru modernizare, alții cer să fie menținută. Uh, Alți colegi vorbesc despre eliminarea moder- finanțării pentru modernizare, însă se, se menține cea pentru renoire. Există diferite abordări. Acum, avizele celorlalte comisii de la FAM și uh, regii. După părerea mea, sunt uh, două avize destul de exhaustive, destul de complete și mă bucur că au fost făcute uh, în felul în care uh, l-am văzut. Eu cred că putem ține cont de multe elemente din uh, aceste avize, însă nu toate ne sunt utile, dacă ar trebui să ținem cont de tot ceea ce se spune în avizul Comisiei pentru Drepturile Femeii, am schimbat titlul. N-am vorbit doar de pescuitul la scară mică, ci și despre pescuitul la scară mică și femei. Eu înțeleg. Comisia FAM își face bine treaba, apără drepturile femeilor, însă eu cred că Uh, oricum, aceste avize practic uh, susțin ceea ce am scris și eu în textul raportului. Cinci persoane au cerut cuvântul. Începem cu domnul Stevenson. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Ieri uh, am avut un prânz de lucru referitor la flotele de mici dimensiuni la care a participat domnul Ferreira ca raportor și au luat parte de asemenea reprezentanții ai Comisiei și ai ONG-urilor. Întâlnirea era menită să ne ajute pe mine și alți membri ai acestei comisii să ajungem la o părere cristalizată referitor la câteva amendamente. Ieri s-a discutat foarte mult referitor la definiția flotelor de mici dimensiuni. Comisia a afirmat că doresc ca că dorește ca reforma PCP să protejeze pescuitul la scară mică, deoarece se estimează că acest tip de pescuit oferă un loc de muncă unor aproximativ 90.000 de oameni la ora actuală, spre deosebire de pescuitul la scară mare, care angajează cam 38.000 de persoane. Ca atare, numărul de locuri de muncă în uh, porturi, în comunitățile periferice, este enorm. Adesea, aceste persoane sunt pescari uh, cu, să spunem așa, jumătate de normă, poate că au și alte ocupații, dar pescuitul joacă un rol important. Până acum, definiția noastră s-a bazat uh, aproximativ pe dimensiunea navei, aproape două, de multe ori 12 metri sau mai mult sau mai puțin, nu se ține cont neapărat de toate uneltele folosite. Adesea aceste băști de pescuit erau din lemn. Adesea acesta pescuit mai puțin de 12 Um, de 24 de ore pe zi și să nu depășesc uh, limita de 12.000. Ideea era foarte simplă. Mi-aduc aminte când uh, exista conceptul strict că orice um, navă care, orice barcă care avea mai puțin de 12 metri trebuia să beneficieze, să beneficieze de o atenție specială și o aplicarea oarecum mai laxă a legislației și uh, subvenții din fondurile de pescuit. Îmi aduc aminte cum un pescar a tăiat 2 metri din prora bărcii sale pentru a o face să aibă o lungime de 10 metri. Această abordare aberantă nu e în folosul nimănui. Trebuie să avem o definiție care să țină cont de toate aceste lucruri. Cred că timpul petrecut în larg uh, reprezintă criteriul cel mai realist, având în vedere că există atât de multe nave care ar putea, conform terminologiei pescuitului la scară mică, să intre în această categorie. Cred că situația din Galicia, de exemplu, unde fiecare pescar are un card pe care trebuie să-l treacă printr-un aparat la locul respectiv care identifică nava și trebuie să introducă apoi uh, zona de pescuit, uh, specia pe care dorește să o pescuiască, uneltele pe care le folosește și oferă așadar Ministerului Regional um, pentru Pescuit um, o idee referitor la cine, ce, unde pescuiește dar în același timp ne oferă informații referitoare la tipul de nave din, uh, care practică pescuitul la scară mică, ce tip de unelte uh, folosesc. În raportul meu am încercat să sugerez că finanțare FEAMP ar trebui să fie oferită pentru pentru sprijinirea acestor tehnologii. Dar uh, trebuie să învățăm și din exemplul Irlandei, despre cum pescuitul la scoară mică ar putea să fie folosită, mm, de exemplu, finanțând din FEAMP stocurile de congelare de pe uh, navă care ar permite astfel să crească profitabilitatea stocului pescuit. Ni s-a spus de către comisie că se va oferi o finanțare de 75% din partea comisiei pentru acele nave din care practică uh, pescuitul la scară mică și o contribuție de doar 25% din statele membre. Evident, uh, reprezintă niște cote extrem de atrăgătoare. Și iată de ce este foarte important atunci când votăm acest amendament să ne asigurăm că definiția e precisă pentru a ști cine poate beneficia de pe urma acestei finanțări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Gallagher! Mulțumim! Mulțumesc! Dați-mi voi înainte de toate să-i uh, mulțumesc raportorului pentru un raport uh, foarte detaliat, bineînțeles, e un cadru, așa că dacă există anumite aspecte asupra care nu suntem de acord, putem înainta amendamente. Sunt extrem de mulțumit referitor la unul din paragrafe care vizează pescuitul la scară mică, strâns legat de comunitate, evident. Există o structură, o cultură, factorul local și, dincolo de toate acestea, aceste persoane se întorc acasă în fiecare zi. Sunt în larg uh, timp de câteva ore, nu pot să fie în larg 24 de ore, pentru că aceste persoane nu dispun de condiții care să le permită să rămână pe timpul nopții în larg. Și cred că ar fi destul de periculos dacă ar face acest lucru în deosebi în uh, Oceanul Atlantic, în uh, Mediterană și în Baltică. Poate că nici acolo nu ar fi sigur, dar cu siguranță în Atlantic nu. Uh, nici în um, largul coastelor Scoției, de exemplu. Dar există și alte, alți factori, de exemplu, că nu au un efect nociv asupra mediului înconjurător, nu există emisii de dioxid de carbon. Când vorbim de pescuitul la scară mică, nu se vorbește de capturi aruncate, nu se vorbește de deșeuri, Putem vorbi așadar de un caracter ecologic, deoarece năvodurile folosite sunt uh, oarecum mult mai prietenoase cu mediul. Trebuie să ținem cont că toți cei care cumpără pește doresc să cumpere pește proaspăt, nu doresc să cumpere pește congelat. Ca atare vor merge la piața locală. O altă problemă reprezintă definiția pescuitului la scară. O definiție mult prea simplă e în favoarea criteriul lungimii bărci de 12, 15, 10 metri, e mai degrabă unul administrativ, dar nu e un factor cu adevărat esențial. Ar trebui să ne gândim de unde uh, ne, ne, ne tragem experiența din statele membre. Dacă pescuiești, de exemplu, pe coasta de nord-vest a Irlandei uh, sau uh, de sud-est, uh, vântul se poate înteți peste noapte, e atunci bine, e sigur să ai un vas mic de 12 metri? Sunt mai mulți factori așadar de care trebuie să ținem cont. Ca atare, dincolo de această abordare simplă, lungimea atât, nu mai mult de atât, trebuie să analizăm mai îndeaproape, să ne gândim mai mult referitor la acest aspect. Sper că domnul Ferreira va ține cont de propunerile mele, amendamente cu un caracter destul de realist, aș spune eu, pe care l am înaintat. Când vorbesc de vestul Scoției, nord-vestul Irlandei, atunci când uh, dorim să stabilim o definiție a pescuitului la scară mică, este important să ținem cont de condițiile meteorologice predominante. Acest uh, factor va fi unul foarte important. De asemenea, în zonele pe care le-am amintit, trebuie să ne confruntăm cu condiții meteorologice potrivnice. Iată de ce criteriul lungimii de 12 metri nu e unul uh, adecvat în aceste circunstanțe. Un alt amendament la care aș dori să fac trimitere o reprezintă uh, gestiunea locală. Eu aș propune ca acele comunități dependente de pescuit să fie recunoscute și sprijinite atât în ceea ce privește resurse suplimentare uh, financiare pentru a ne asigura că aceste comunități pot să supraviețuiască. Vorbesc de comunități de mici dimensiuni, nu de comunități mari. Poate uh, cea mai mare comunitate are 500 sau 600 de locuitori. Nu au o altă sursă de venit decât cea pe care au avut-o întotdeauna, așa numai pescuitul. Cum am supraviețuit în Irlanda în 1840 când am confruntat cu foamea? Grație acestor uh, nave mici am reușit să pescuim și să furnizăm hrană familiilor. Nu a existat altă sursă de venit. La ora actuală, multe comunități au probleme pentru a supraviețui ca și o comunitate viabilă în condițiile actuale politice a pescuitului. Trebuie să ne asigurăm că acesta pot să supraviețuiască ca și comunități insulare și ca un um, tip de trai uh, pe care l-au uh, practicat secole. Atunci când uh, analizăm succesul PCP, cred că am dezamăgit comunitățile insulare de mici dimensiuni dacă nu ținem cont uh, și de interesul acestora. Nu am uh, să reiau discuția referitoare la supracapacitate. Aș dori să se vorbească mai des de control, să se vorbească cel puțin atât de des cât se vorbește de supracapacitate, deoarece există o legătură foarte clară și se pare că evităm acest lucru. Navele intră în porturile Uniunii Europene, au uh, o supracapacitate, dar dacă își depășesc cota, dacă este un exces, atunci ar trebui să fie pedepsite. Dacă există o ușoară depășire, atunci ar trebui substrasă din cota lunii următoare. E așadar o legătură foarte puternică între control și supracapacitate. I-aș recomanda domnului Ferreira să încurajăm uh, pe pescarii la scară mică să se alăture unor organizații publice deja existente sau să formeze noi organizații. Deci foarte mulți uh, operatori, foarte mulți pescari nu sunt membri ai unor organizații de producători. Astfel pot asigura bunăstarea sectorului și se pot asigura că se obține prețul minim pentru captura lor. Aceasta este uniunea lor. E vorba de un sindicat, așadar, care va reprezenta. Un lucru foarte simplu um, pe care eu cred că trebuie să-l luăm în, în calcul. E un raport uh, foarte bun, îl putem îmbunătăți și să convingem Comisia și Consiliul în cele din urmă că este foarte important să facem aceste modificări pentru a asigura viabilitatea comunităților viitoare de uh, scară la scară mică. Mulțumim, domnule Gallagher, doamna Lovin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Also want to thank the rapporteur. I'm actually... Îi mulțumesc și eu raportorului. Nu sunt uh, raportoarea oficială. Locuiesc pe domnul Jean-Paul Gozes și vreau să fac și eu câteva comentarii. În ceea ce privește definirea pescuitului la scară mică, sunt complet de acord cu toți colegii care au spus că această propunere din partea Comisiei e pe aș simplistă, deci să te bazezi doar pe lungimea de 12 metri, lucrurile pot fi foarte diferite în Grecia, în Baltic, în Marea Nordului și așa mai departe. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu unele din propunerile de amendamente. Am văzut că unii încearcă să vină cu spe- cu detalii, cu specificități și mai uh, mari. De exemplu, perioada în lar să fie de sub 24 de ore și alte criterii suplimentare. Eu cred că definim pescuitul la scară mică cel mai bine la nivel național, deoarece condițiile geografice sunt diferite, speciile de pește sunt diferite, tot felul de alte elemente sunt diferite de la Marea Mediterană uh, față de Marea Nordului. Deci nu putem veni cu o astfel de abordare. Unii vorbesc și despre 15 metri, acum e 12 metri. Și asta acoperă 85% din flota europeană. Deci dacă vei uh, Uh, ajunge la 15 metri, vei acoperi practic 95% din flotă care se va bucura de un tratament special. Deci n-am cum să fiu de acord cu așa ceva. Navele pot fi uh, ecologice, indiferent de dimensiunea lor. Există alte prevederi în afară de lungime și am tot spus asta de fiecare dată de când tot am avut discuții pe marginea acestui raport. Sunt de acord cu multe din propunerile raportului, însă Suedia deja implementează multe din a, aceste prevederi, deci nu poți face asta la nivel uh, statal. Deci poți da preferință distanței, de exemplu 2-3 mile nautice. Poți da poți ține în cont și de întreruperea temporară a activității de pescuit la scară mică. Însă asta ține, trebuie să țină de statele membre. Nu poți să vii cu o abordare de sus atât de centralizată în legătură cu uh, pescuitul la scară mică. Deci nu pot fi de acord cu așa ceva. Și un alt lucru care clar nu-mi place e că propui să, că dumneavoastră propuneți să se dea bani pentru renoirea și modernizarea flotei renoire. Ce înseamnă asta? Am întrebat dacă era vorba de construcția de noi nave și mi-ați confirmat acest lucru. Mă opun clar construcției de noi nave. Și am auzit și de la Curtea de Conturi din raportul acestuia de astăzi la ce au dus subvențiile. Știu că și domnul Cadec, uh, raportorul de la FEAMP, uh, spune că aceștia uh, bani ar trebui să fie folosiți pentru dezmembrare, care să fie folosiți apoi eventual pentru construcția de nave mai mici. Însă asta mi se pare mie că e o modalitate de a subvenționa pe altă cale construcția de de nave. Deci de aceea am probleme cu termenul renoire, renewal în engleză. <laughs> Tocmai asta ne-a dus la problema atât de mare pe care o avem acum uh, cu supracopacitatea. Obiectivul nostru ar fi renoirea stocurilor de pește. Deoarece dacă am reconstituit stocurile, cei care ar avea de câștigat cel mai mult ar fi cei care pescuiesc la scară mică, deoarece ei au suferit cel mai mult de pe urma dispariției stocurilor uh, din zonele de coastă. Deci dacă am uh, reconstituit aceste stocuri, uh, acești oameni ar avea un mijloc de subsistență mult mai bun și astfel s-ar putea uh, moderniza dacă ei ajung să reconstituie stocurile la nivelul producției maxime durabile și peste acest nivel, atunci vor crește capturile pe ansamblu și vom avea mai multe locuri de muncă în sector. Asta e ideea, nu? Mulțumesc! Domnul Nilsson. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Când am discutat acest subiect la Comisia Regii, unde sunt membru, uh, am subliniat acest aspect, această chestiune a flotelor de dimensiuni reduse. Nordul Suediei, nordul Finlandei e într-adevăr un, un domeniu de activitate care cunoaște, care are creștere și care creează uh, locuri de muncă. Face parte din uh, industria de pescuit și ar putea fi foarte utilă pentru a reconstrui, reconstitui stocurile, pentru a relansa economia, pentru a crea locuri de muncă. Reprezintă, are sprijin de la fondurile regionale și când e vorba de această industrie la scară mică, am putea avea o cooperare, o colaborare, să existe acea legătură între cerere și durabilitate, ceea ce ar fi foarte bine. Deci, Uh, aș vrea să nu se uite acest aspect în momentul în care discutăm despre uh, flotele de pescuit la scară mică. Mulțumesc! Și acum, doamna Miranda. Eu queria aproveitar para felicitar. Eu vreau să profit ca să îl felicit din nou pe raportor, pe deputatul Ferre, deoarece dumnealui a lucrat împreună cu Comisia pentru Dezvoltare Regională eu am fost acolo autoarea avizului pentru viitoarea includere prin aceste amendamente a chestiunilor pe care tocmai le-a menționat deputatul Nilsson. E vorba aici de acvacultura uh, extensivă care trebuie bine reglementată. Și eu vorbesc aici de acvacultură extensivă, care trebuie să fie durabilă din punct de vedere al mediului și ca și în cazul Galisiei să știm că peste 6.000 de persoane au un loc de muncă, dar și în Suedia și în Finlanda e același lucru. Acest aspect, deci includerea acestui segment de flotă care pescuiește fructe de mare, deci și, uh, uh, și uh, această acvacultură. Uh, Avizul a fost uh, aprobat cu 35 de voturi pentru și cu o abținere la Comisia Regii și am spus că, din păcate, lipsesc datele statistice. Deci avem nevoie de niște date socioeconomice, științifice și de mediu. De asemenea, am fost de acord asupra nevoii de a avea o definiție comună a pescuitului artizanal. Și ar fi interesant să avem alte criterii, cum ar fi guvernanța, cum ar fi trăsăturile regionale, geomorfologia, aspectele tehnice privind pescuitul, aspectele sociale, științifice, biologice și de mediu. De asemenea, am, ne-am dorit ca acest lucru să se regăsească în amendamentele de compromis. Acum, referitor la tratamentul uh, diferențiat în ceea ce privește fructele de mare sau uh, acvacultura, așa numită, așa numită acvacultură durabilă. Deci trebuie să se facă aici o diferențiere clară. Avem nevoie de programe specifice și sunt de acord cu dumneavoastră. Aceste programe specifice nu înseamnă să creezi noi instrumente, ci să realoci fondurile. Și ca și domnul Stevenson, suntem de acord să se includă acele produse din pescuitul artizanal care respectă aceste principii de durabilitate a politicii comune de pescuit și care în practică se pot bucura de o anumită finanțare de la Uniunea Europeană. Ar fi o idee bună, de exemplu, să avem un, un fel de fond european pentru produsele artizanale și din acvacultura extensivă, spun, și durabilă. Încă o dată, Mulțumesc raportorului și insist asupra acestei idei privind fondurile și nevo- insist asupra nevoii de a avea o definiție clară. Señora Miranda, señora Bilbao, para finalizar. Mulțumesc, doamna Miranda, și acum doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, ca și ieri, voi uh, încerca să explic care este poziția noastră în ceea ce privește amendamentele pe care le-am editat. Și am să încep cu amendamentul numărul 6 Comisia Europeană trebuie să elaboreze un diagnostic în ceea ce privește capacitatea flotei la nivel european. Și am să repet, de câte ori e nevoie, de câte ori voi interveni despre politica de pescuit, că avem nevoie de acest diagnostic și că avem nevoie de această informație pentru a ști exact care sunt obiectivele pe care vrem să le obținem și până unde vom merge. Cu acestea fiind spuse, în ziua de astăzi încă nu avem prea multă încredere asupra faptului că vom reuși să obținem acest lucru. Însă cred că cu toții ne înșelăm. Informația se află undeva cumva, însă uh, ar trebui ca ea să fie compilată și analizată și să avem o privire de ansamblu și cred că ar fi bine să fim de acord în această solicitare și am încercat deja să facem acest lucru acum 5 ani de zile, în momentul în care s-a reformat deja odată politica comună de pescuit. De atâția ani de zile ne-am tot uh, mulțumit cu informații incomplete, așa că până la urmă a trebuit să adoptăm alte măsuri tocmai pentru a găsi soluții la probleme. Și plecând de la această analiză, plecând de la această reflexie, eu aș spune că cred că e nevoie într-adevăr de o definiție clară a pescuitului artizanal sau pescuitului la scară mică, indiferent de sintagma pe care o utilizăm. Însă cred că această definiție nu trebuie să se bazeze doar pe numărul de metri pe care îl are o embarcațiune. Din experiența noastră, din regiunea noastră, știm foarte bine că sunt anumite nave care respectă mediul înconjurător, care au metode tradiționale de pescuit, care sunt bine implementate în țesutul economic local, generează locuri de muncă, sunt întreprinderi familiale, au anumite valori, mai ales în ceea ce privește repartizarea veniturilor obținute din pescuit și, după cum vom spuneam, au o, o abordare care respectă mediul înconjurător și nu sunt întotdeauna uh, centralizate sau, mă rog, uh, orientate pe această dimensiune a numărului de metri al embarcațiunii. De aceea, dacă mare majoritatea grupurilor politice își doresc o definiție bazată pe numărul de metri, atunci ar trebui să discute cu aceste persoane care au aceste practici selective de pescuit, care respectă mediul înconjurător și am putea să dăm un exemplu a unei întreprinderi de pescuit din Cantabria care operează astfel. Nu, nu împărtășesc uh, uh, observațiile făcute domnul Stevenson referitor la pescuitul 24 de ore din 24. Uh, știm că activitatea de pescuit depășește numărul de ore petrecut pe mare, pentru că activitatea continuă și după, după ce s-a ajuns în port. Și Uh, în, uh, acest lucru este valabil, spre exemplu, pentru pescuitul uh, tonului. Și trebuie să avem această abordare de protecția a mediului. De aceea, în momentul în care se va, de, se va opera această definiție, se va pune la punct această definiție și uh, Doresc să mulțumesc colegului care a făcut aceste observații pe această temă. Nu trebuie să uităm rolul fondurilor regionale, care de asemenea sunt foarte importante. Aici e vorba de regionalizare, de participarea sectorului, implicarea sectorului în uh, această muncă de realizare a definiției, în așa fel încât să putem întări rolul pe care îl pot avea comitetele consultative. Apoi, regionalizare, dezafectare și așa mai departe. Nu împărtășesc afirmațiile făcute de domnul Stevenson a evocat cifra de 20 de miliarde. Restructurare mai întâi, pentru a vedea dacă suntem într-adevăr capabili să facem în așa fel încât sectorul să fie rentabil la nivel european. Cu acestea fiind spuse, această temă a dezafectării pentru mine este o temă opțională. Mai întâi restructurăm, mai întâi controlăm, să vedem dacă într-adevăr fondurile acordate pentru dezafectare sunt bine utilizate, au un rezultat în așa fel încât să avem o privire de ansamblu clar. Și cu acestea fiind spuse, reforma, modernizarea navelor, a tuturor navelor, pentru că e mai bine să îmbunătățim condițiile de lucru ale oamenilor care merg și lucrează pe mare, e bine, aș spune în final că nu împărtășesc uh, cele spuse de domnul Ferreira în ceea ce privește poziția femeilor în acest domeniu de activitate. Noi Trebuie să ținem seama de acest aspect de uh, gen și să-l incorporăm în, uh, în textele noastre. Și voi uh, introduce un amendament uh, prin care voi cere ca toate femeile să, ca femeile să fie recunoscute și rolul lor să fie recunoscut în aceste reforme, pentru că ele lucrează în anumite condiții, au condiții de lucru grele și se confruntă cu aceleași dificultăți cu care se confruntă și pescarii. De aceea trebuie să fim transversali și să recunoaștem rolul femeilor. Iar acest rol trebuie să fie figureze negru pe alb în toate rapoartele noastre. Și astfel am putea să uh, avem și dimensiunea socială inclusă în raport. Domnul președinte, mulțumesc și numele comisiei, reprezentantul comisiei, domnul Cooper. Mulțumesc, domnule președinte. Noi încă mai suntem într-o fază de dialog cu reprezentanții statelor membre, însă aș dori totuși să fac câteva observații în numele Comisiei. Mai întâi, încă o dată aș dori să îl felicit pe domnul raportor pentru proiectul său de aviz. Este unul foarte util și abordează multe subiecte pe care le-am evocat deja în discuțiile noastre anterioare și în propunerile pe care le-am înaintat într-un fel sau altul și Uh, care, se, care țintesc această activitate de pescuit la scară mică. Trei aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Mai întâi, uh, tratamentul diferențiat. Cred că foarte mulți colegi au subliniat faptul că în momentul în care discutăm despre flotele la scară mică, când discutăm despre politica comună de pescuit, când discutăm despre ă, adaptabilitatea dintre flote și capacitățile de pescuit, ei bine, discutăm despre politici care se adresează, sunt ă, țintite tocmai către aceste flote. E vorba între 70 și 95% din flote. Și atunci, într-adevăr, ă, politica comună de pescuit e centrată pe aceste flote la scară mică. Și logica acestui regim diferențiat, dacă vrem să discutăm despre regim diferențiat, e bine, ar trebui poate să, o, o, să, să, să revizuim poziția, cel puțin cei care spun că nu vor un, un regim diferențiat. Putem avea anumite uh, elemente diferențiate, însă per se nu am vrea să discutăm despre un tratament diferențiat dacă scopul final este să dezvoltăm o politică comună de pescuit care să fie durabilă și uh, principalii beneficiari vor fi tocmai aceste flote de pescuit de dimensiuni reduse. Primul lucru. Acum, al doilea lucru, într-adevăr, am inclus anumite elemente pentru că Uh, am observat că aceste flote la scară mică au anumite specificități și am vrut să le luăm în considerare. Spre exemplu, n-am să lansez acum o discuție, dar am făcut o propunere recent în care, în mod explicit, am preluat anumite specificități. Spre exemplu, le-am exclus din uh, sistemul general de monitorizare, am introdus anumite măsuri de sprijin și am afirmat în mod clar că anumite măsuri specifice de sprijin trebuie să fie luate în considerare. Apoi, propunerea pentru fondul de pescuit este o propunere centrată pe flotele de dimensiuni reduse. Mare parte a prevederilor prevăzute acolo sunt legate de nave, de navele în sine care de fapt reprezintă cam 90% din întreaga flotă. Mai mult decât atât, am adăugat și alte prevederi, le-am mai menționat deja, dar le mai repet încă o dată, uh, prevederi care țintesc tocmai această flotă de dimensiuni reduse. În ceea ce privește definiția și modul în care vom defini, avem un criteriu, unul dintre ele reprezintă dimensiunea, numărul de metri. Deci este unul dintre elemente, uh, un element important, recunoaștem importanța pe care o are această flotă de pescuit de dimensiuni reduse, apoi diferitele procente de ajutor pe care le putem acorda prin intermediul fondului la aceste diferite tipuri de flote. Vedem că acolo există diferențe foarte mari Întotdeauna va trebui ca aceste fonduri acordate să fie compensate cu anumite contribuții, dar pot permite autorităților naționale și locale să beneficieze de procente mai mari. Și deci intensitatea ajutorului acordat este mai mare pentru astfel de flote de, de dimensiuni reduse, la scară mică. Apoi, există și câteva măsuri specifice țintite tocmai pe aceste flote la scară mică, întreprinderi mici și mijlocii, care au puține persoane la bord, un echipaj destul de redus, spre exemplu, punerea la punct a anumitor planuri de business, modul în care acestea trebuie să opereze. Știm foarte bine că vasele mari, companiile, firmele mari au aceste posibilități, știu cum trebuie să facă, au acces la fonduri, la bancă și așa mai departe. Dar prin fondul nostru pentru pescuit încercăm să propunem astfel de, un astfel de sprijin și doar flotele la scară mică sunt eligibile pentru astfel de măsuri de finanțare în așa fel încât să avem uh, eventual și o convergență, o conversie, mai iertați, a, a, a navelor de pescuit pentru alte, alt tip de activități economice. Și în final, iată că ajung și cel de-al treilea punct. Uh, eu cred că mă voi repeta, dar mai spun încă o dată că Există foarte multe posibilități, cu cât mai multe capete, cu atât mai multe idei pentru a pune la punct o definiție, însă nu știu, văd că deocamdată încă nu am reușit să se ajungă la un consens, însă consensul pe care îl văd eu este că toată lumea dorește să respingă definiția propusă de către comisie. A fost caracterizată ca fiind uh, prea simplistă, prea neclară, foarte bine. Eu am mai spus și cu alte ocazii că am organizat o consultare și am uh, propus în discuție foarte multe aspecte ale politicii comune de pescuit și am încercat să punem la punct o definiție. Și am pus la punct această definiție pentru că existat atât de multe divergențe de opinii și am încercat, am luat această decizie, am pus la punct această definiție și cred așa cum am spus mai devreme, că suntem deschiși. Dacă aveți alte definiții, alte criterii pe care le puteți propune, foarte bine, noi le putem analiza. Uh, însă, definiția noastră este una simplă, poate fi gestionată, poate fi controlată, poate fi uh, monitorizată. În al doilea rând, se bucură de un acord, lucru care, bineînțeles, din nou este foarte important și e un punct dificil de obținut, pentru că dacă mergi să discuți cu pescare, evident, atunci punctele de vedere sunt foarte diferite. Și, în al treilea rând, aspect deosebit de important în momentul în care gestionăm banii europeni, uh, e bine, trebuie să avem un efect la fața locului. Uh, situația este atât de volatilă și de schimbătoare încât cred eu că nu ar trebui să ne îndepărtăm prea mult de definiție. Deocamdată cam atât, doar un singur element care a mai fost luat în discuție și cred că aici ar trebui să s-a discutat despre reînnoirea flotelor sau constru, construirea unor vase noi. Comisia nu vrea să spună care ar fi, uh, nu, nu, nu se referă la faptul că anumite fonduri trebuie acordate pentru anumite măsuri, ci mai degrabă noi ne punem întrebarea în momentul în care acordăm anumite ajutoare, oare prin atitudinea, prin acordarea acestor fonduri, acele măsuri duc la o, o sporire a capacității, da sau nu? Și s-au dat câteva exemple aici, pentru că dacă se acordă un anumit ajutor, trebuie să vedem dacă ajutorul acordat este investit în mod eficient pentru flota respectivă sau nu. Și noi asta vrem să avem. Criteriul de eficacitate să fie unul hotărător în acordarea fondurilor. Deocamdată cam atât. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Și în final, domnul Ferreira are cuvântul pentru a finaliza această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Există mai multe evaluări, poziții. În fine, deocamdată, în funcție de calendar, o să încercăm să organizăm o ședință între raportorii din umbră, în așa fel încât împreună să putem analiza eventual anumite propuneri de compromis. Acum, dacă îmi permiteți câteva observații pe marginea unor comentarii care au fost făcute adineori. În momentul în care Vorbim despre pescuitul artizanal, vorbim despre embarcațiuni mici, vorbim despre un procent important al flotei europene. E adevărat, am spus, nu e vorba de uh, 80% din flotă, din 80% din capturi. Nu, absolut deloc. E vorba de 80% din flote și 80 sau 90% uh, din uh, vase ar putea fi acoperite de această definiție, e bine, foarte bine și frumos, dar în materie de capacitate de pescuit, procentul e diferit. Și atunci noi trebuie să știm asupra cărei resurse ne concentrăm. Da, noastră spuneți 90% din, uh, din embarcațiuni, însă asta nu înseamnă că e și un procent de 90% din resursele de pește. Deci, aceasta este o primă observație pe care vreau să o fac. Apoi, în ceea ce privește ansamblul flotei, uh, ei bine, eu cred că trebuie să fim prudenți. Vorbim despre statele membre. Statele membre, în momentul de față, au deja posibilitatea să acționeze, au anumite marge de manevră pentru a instaura anumite măsuri de protecție, de salvgardare a, a pescuitului artizanal și a flotelor de dimensiuni reduse. Foarte bine. Raportul acesta nu va Uh, modifica această viziune. Nu. Eu insist, statele membre trebuie să aibă această posibilitate să acționeze, însă și la nivel de politică comună uh, de pescuit trebuie să avem o posibilitate de intervenție la nivel de Uniunea Europeană. Spre exemplu, doamna Lovin a spus că statele membre pot să fixeze anumite încetări temporare a activităților de pescuit care ar putea să permită menținerea stocurilor. Da, e adevărat, dar am putea, spre exemplu, am, și de altfel acest lucru a fost cerut într-un amendament, ar trebui deci să fie posibil să sprijinim prin Fondul European de Pescuit, să sprijinim aceste încetări temporare de activitate. Și acest lucru a fost propus într-un amendament și am speranța că acest amendament va fi adoptat în așa fel încât statele membre să dispună de un instrument suplimentar pentru a utiliza aceste, aceste pârghii de gestiune a pescuitului, în așa fel încât să avem un pescuit uh, durabil. Am putea avea în mod sistematic aceste încetări temporare de pescuit. Însă, nu trebuie să uităm că pe durata aceasta, oamenii în continuare trebuie să aibă cu ce, din ce trăi, nu? Și atunci ar trebui să compensăm, să susținem aceste încetări uh, temporare de activitate. Deocamdată nu e posibil așa ceva, însă sper să o putem face pe viitor. Apoi, modernizare, reînnoire a flotei. De fapt, despre ce discutăm noi aici? De fapt, nu vrem să interzicem reînnoirea flotei sau să nu mai acordăm sprijin pentru așa ceva. Uh, acest lucru nu, vin, nu contrazice obiectivele noastre. Obiectivul nostru este să avem o adaptare cât mai bună a resurselor la efortul de pescuit. A, fără niciun fel de îndoială, însă un lucru, uh, primul, prima, prima teoremă nu este incompatibilă cu cea de-a doua. Putem accepta ambele, și reînnoirea și modernizarea, cu condiția să nu existe supracapacitate. Uneori supracapacitatea există, însă nu întotdeauna. Nu uitați că uh, media vapoarelor e foarte diferită Uh, ca vârstă de la o țară la alta. numele țări au existat investiții care au fost făcute și atunci uh, vapoarele sunt mai uh, noi decât în alte țări unde flota este mai importantă, dar unde nu s-au luat măsuri pentru a interzice pur și simplu reînnoirea flotelor, indiferent de circumstanțe. Circumstanțele fiind vârsta vapoarelor, starea resurselor și așa mai departe. Deci toate aceste elemente, toate aceste posibilități trebuie luate în considerare dezvoltare, fără a pierde din vedere obiectivul principal și anume adaptarea resurselor, care, adaptarea care trebuie să existe între capacitatea de pescuit și resurse. Și sunt de acord cu propunerile care au fost făcute în ceea ce privește acvacultura extensivă. Apoi sunt de acord de asemenea și cu observațiile făcute în ceea ce privește rolul femeilor. Singurul aspect pe care aș vrea să-l mai evoc aici este că preluarea tuturor paragrafelor din avizul Comisiei FAM în raportul nostru ar risca să, dezechilib- să, du- să ducă la un dezechilibru, pentru că am avea foarte multe repetiții petiții și cred eu că ar fi bine să înlăturăm două, trei aliniate uh, care se uh, concentrează exclusiv pe această dimensiune de gen. Putem menține această idee a dimensiunii de gen, dar uh, altfel exprimată. Putem exp uh, face alu uh, o aluzie la rolul femeilor în domeniul pescuitului și am putea prelua eventual anumite aliniate uh, din raportul Comisiei FAM, dar și din raportul Comisiei Regii. Vrem să fim prudenți și să nu dezechilibrăm acest raport, să evităm orice repetiții inutile. Dar aici e vorba de un exercițiu pe care îl vom desfășura cu toți împreună, împreună cu colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Vă mulțumim mult! Încheiem aici ședința până la ora 3 după amiază, când vom începe cu punctul 21 raportul Rivelini. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem la ora 3. Poți asta.